Este un nou atac inacceptabil la adresa libertății presei, care este o valoare uh, piatră de temelie a acestei societăți. Acest omicidiu venind, uh, omicid venind la puține luni după uciderea jurnalistei malteze Dafne Caruana Galizia. Ian Curciac avea uh, curaj în exercitarea profesiei sale. În cariera sa scurtă, dar promițătoare, era jurnalist de investigație pe cazuri de um, evaziune fiscală și finanțare suspectă. Încerca cu convingere să găsească adevărul fără să se teamă de nimeni. Poliția a declarat că, cu siguranță, el a fost ucis pentru, ca, pentru anchetele pe care le avea în derulare. În numele Parlamentului aș dori să mai subliniez încă o dată că avem cu toții datoria de a continua bătălia sa pentru adevăr nu este admisibil astăzi ca în interiorul Uniunii Europene să fie ucis un jurnalist pentru că își desfășoară activitatea și profesia. Trebuie să condamnăm pe oricine care intimidează sau pune eh, după gratii jurnaliștii. Dar cum să facem așa ceva dacă nu garantăm libertatea presei, libertatea de exprimare și cum nu garantăm să poată să își desfășoare profesia în libertate? Contez pe autoritățile slovace pentru ca să facă tot posibilul și să găsească adevărul. Chiar eh, apelând la cooperarea internațională în eh, domeniul poliționesc în numele Parlamentului European pot să vă asigur că atât pentru Dafne Caruana Galiția, cât și pentru jurnalistul slovac nu vom înceta să ne facem auzită vocea pentru ca toți vinovații să fie predați justiției. Așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Dafne Caruana Galiția, aș vrea să vă rog să păstrăm acum un moment de reculegere. Purtroppo l'ultima settimana Din păcate, săptămâna trecută a fost plină de vești proaste. Grupul terorist Boko Haram a atacat din nou o școală în nord-estul Nigeriei, și după acest atac uh, au dispărut 100 de uh, fete, peste 100. E vorba de o răpire care ne amintește de răpirea studentelor în 2014 în Ciboc. Parlamentul European condamnă ferm acest atac și lasează un apel pentru eliberarea acestor fete. Pentru fiecare copil trebuie să se garanteze dreptul de a merge la școală într-un mediu sigur și liber – președintele Boari a definit această întâmplare un dezastru național, dar nu putem să ezităm să numim acest fapt un dezastru umanitar mondial. Evenimentul acesta ar trebui să ne facă să facem eforturi mai puternice uh, pentru colaborarea cu partenerii noștri africani în combaterea terorismului. Vi devo informare di un incidente. Vreau să vă informez despre un incident în care a fost implicată doamna Ska Keller în Bulgaria acum câteva săptămâni. Keller a fost ținta unei declarații din partea ministrului Simenov care spunea că trebuie să fie expulzată din țară din cauza participarea sa la un protest împotriva construirii infrastructurii uh, dintr-un parc natural în Bulgaria. Am intervenit, desigur, imediat uh, la guvernul bulgar și am primit uh, asigurări că declarația lui Simenov nu reprezintă poziția guvernului. Acest incident s-a rezolvat astfel. Aș vrea să repet din nou că libertatea de a-și exprima propria opinie este un drept fundamental pentru orice cetățean din Uniunea Europeană, mai ales pentru cei ca doamna Keller care au fost aleși de către cetățeni și reprezintă cetățenii. Această libertate este temelia democrației noastre și reprezintă și dreptul de a nu fi de acord. Intervenție fără microfon din sală. Așadar, de a manifesta și de a protesta. Mulțumesc guvernului bulgar pentru că a luat distanță imediat, s-a distanțat de aceste evenimente și sper ca pe viitor astfel de evenimente să nu se repete. Intervenție fără microfon din sală. Ce se întâmplă? Vă rog, puteți lua cuvântul. Domnule președinte, apreciez foarte mult uh, discursul dumneavoastră, adineauri, însă regret că această libertate de exprimare nu este respectată și în interiorul Parlamentului European. Deplâng mai ales faptul că Comisia Jurii, care trebuie să examineze astfel de probleme, ridică sistematic imunitatea parlamentară a deputaților din minorități uh, din, când e vorba de o exprimare a unei păreri diferite, ceea ce n-a fost cazul atunci când am intrat în acest Parlament, când nu erau astfel de practici, ba din contră, opinia politică era um, liberă de orice anchetare după aceea, mai ales când adversarii politici sunt cei care te urmăresc după aceea după ce ai exfăcut o, ți-ai exprimat o opinie. Astăzi situația e diferită aici. Chiar în incinta Parlamentului European, de altfel, deputații sunt sancționați nu, nu pentru că deranjează uh, lucrările instituției, ci pentru că um, pentru conținutul afirmațiilor pe care le fac. Indiferent cât de contestabile sunt, mie mi se pare contrar această practică esenței vieții parlamentare. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Doamna Chienge are cuvântul. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați exprimat în această aulă povestea fetelor atacate de Boko Haram. Vreau să spun că trebuie să combatem terorismul investind mai mult în educație. Acest parlament s-a angajat foarte mult în combaterea Boko Haram, uh, în combaterea răpirii fetelor și eu insist ca acest apel să nu rămână unul lansat în gol. Trebuie să contracarăm terorismul cu mai multă instruire și cu mai multă educație. Mulțumesc! Si sta per aprire il dibattito sul prossimo MFF. Vom începe în curând dezbaterea pe viitorul CFM, așadar eu cred că Parlamentul își va face ascultată vocea pentru toate inițiativele importante pe care va trebui să le lansăm pe continentul uh, african. Domnul Cristoforu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să iau cuvântul aici, în fața Parlamentului European, unde se exprimă vocea tuturor popoarelor europene, Parlament care este gardian al drepturilor și libertăților fundamentale, al principiilor și valorilor fundamentale, deci sunt obligat să denunț o țară care are ambiția de a intra în UE și care încalcă în mod sistematic toate principiile și drepturile omului din UE, care își încalcă drepturile omului chiar pe propriul uh, teritoriu, care invadează teritorii și care, din începând din 54, uh, a invadat un, o țară care este membră a UE și invadează zona economică uh, de exclusivitate a Ciprului și paralizează exploatațiile de gaze și petrol din zonă. Și aceasta în uh, detrimentul societății ENI, societatea italiană, care face uh, astfel de operațiuni în zona 3. Este vorba de o flotă militară turcă care intervine în zona și acest, uh, aceste vase uh, turcești, șase la număr, au uh, făcut ca societatea ENI să nu își poată realiza drepturile legale și, de asemenea, împiedică Republica Cipru să își exercite suveranitatea. Și vreau să spun că condamnăm aici atitudinea Turciei, lucru care a fost făcut uh, de către mai mulți deputați, însă de aici trebuie să spunem Turciei că nu putem permite să se încalce drepturile unei țări ale Uniunii Europene și care practic încalcă drepturile ansamblului UE, pentru că drepturile noastre fundamentale sunt în joc. Iar societățile care lucrează în zonă sunt uh, societățile ENI și Total, Turcia nu înțelege practic decât limbajul sancțiunilor. De aceea ar trebui să spunem cu toții Turciei că prin intermediul acestor uh, operațiuni uh, de-a dreptul sălbatice, prin aceste atitudini de pirat, nu poate avea un viitor în UE. Mulțumesc! Deci Parlamentul și-a făcut auzită vocea de multe ori pentru a apăra independența Ciprului pentru ca să fie respectate drepturile unei țări uh, care este membră în Uniunea Europeană, dar și unei țări candidate. Am fost uh, de mai multe ori în Turcia, am venit și aici președintele pentru, și ne-am exprimat solidaritatea cu această problemă. Așadar, declar, doamna Rodriguez dorește să ia cuvântul. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Um domnule președinte. Dată fiind uh, situația uh, din Venezuela, mulți s-au uh, întors în uh, zonele externe Europei, în Madeira. Aș dori să întreb ce poate putem face pentru a ajuta această mică regiune care se confruntă cu mulți emigranți și care în momentul de față are mari dificultăți? Vrem chiederlo la Comisione. Mulțumesc. Trebuie să întrebăm Comisia Europeană, care are deja o strategie pentru migrație. Cred că și în cadrul CFM-ului viitor vom avea un angajament din partea tuturor pentru a aborda problema migrației, migrația legală, migrația ilegală, refugiații și, de asemenea, o atenție deosebită care va fi acordată Africii. Se redeschide ședința, așadar, care a fost întreruptă pe 8 februarie, procesul verbal al reuniunii din 8 februarie.